I'm honored to be appearing before Mulțumesc, doamnă președinte. Este o adevărată onoare pentru mine să mă prezint în fața dumneavoastră pe postul de candidat la postul de comisar pentru cooperare internațională și dezvoltare. Politicile de dezvoltare sunt o parte integrantă a acțiunii externe a Uniunii, obiectivul primordial fiind acela de a reduce și pe termen lung de a eradica sărăcia. Este o politică pentru oameni, pentru a construi solidaritatea ca una din principalele valori europene. Solidaritatea față de cetățenii care trăiesc cu mai puțin de un euro pe zi și pentru cei care își riscă viața pentru a ajunge pe coasta europeană în bărci care deseori devin uh, adevărate sicrie solidaritate față de femeile care sunt victime ale violențelor sexuale, față de cei care sunt persecutați pentru că sunt uh, o parte a unor minorități sau față de copiii soldați. Politica de dezvoltare se bazează pe un parteneriat și pe interese reciproce atunci când statele fragile colapsează din cauza terorismului care se extinde în Africa, aceasta reprezintă o amenințare și pentru Europa. Atunci când fluxul comercial crește și mediul de afaceri se îmbunătățește, este o oportunitate și pentru Europa. Uniunea Europeană are un record deosebit în politică de dezvoltare. Împreună cu statele membre, reprezintă cel mai mare donator, oferind peste jumătate din ajutorul de dezvoltare la nivel global. Uniunea reprezintă și cel mai important partener pentru țările în curs de dezvoltare și o adevărată sursă de tehnologie, inovare, investiții și antreprenoriat. Este un actor esențial în ceea ce privește eficiența ajutorului pentru dezvoltare și coerența acestei politici. Dacă voi fi confirmat pe postul de comisar, îmi iau angajamentul să-mi aplic uh, întreaga experiență și să um, asigur că Uniunea își va păstra rolul lider pentru o dezvoltare la nivel global. Un astfel de leadership este esențial pentru a trece mai departe cu cele două procese strategice care vor marca următorul deceniu, agenda de după 2015 și negocierile pentru un cadru post-Cotonou. Aceasta mă duce la prima prioritate, și anume un cadru post-2015 foarte ambițios. Actualele obiective de dezvoltare ale mileniului au adus progrese deosebite pentru reducerea sărăciei, au stimulat acțiunea comunității internaționale și sărăcia globală s-a redus la jumătate în ultimii 10 ani. În ziua de astăzi, mai puține persoane merg la culcare fără să mănânce, mai puțini copii mor din cauza unor boli care pot fi prevenite și un număr din ce în ce mai mare de copii, în special fetele, s-au înscris în școli. Putem fi mândri de aceste reușite, însă n-ar trebui să ne mulțumim cu atât. O femeie în Africa are o probabilitate de 29 de ori mai mare să moară la naștere uh, atunci când dă naștere unui copil decât o femeie din Europa. În jur de 750 de milioane de oameni în lumea întreagă nu au acces la apă potabilă, iar foamea este o adevărată realitate șocantă și peste 3 milioane de copii mor din cauza subnutriției. Și mai îngrijorător decât atât sunt inegalitățile și decalajele geografice care sunt în creștere în timp ce Asia și America Latină se află pe un drum ascendent, Africa subsahariană a rămas în urmă și 120 de milioane de persoane în plus uh, trăiesc astăzi în sărăcie față ce se întâmpla în urmă cu 20 de ani. Cadrul de după 2015 trebuie să ne ajute pentru a elimina sărăcia și pentru a asigura o dezvoltare durabilă. Trebuie să punem capăt sărăciei înainte ca aceasta să se manifeste. Noul cadru trebuie să se refere la dimensiunea socială, economică și de mediu și trebuie să ajungă la un echilibru optim între cele trei. În același timp, trebuie să țină cont și de respectarea drepturilor omului, a egalității, valorilor democratice și a statului de drept, a păcii și securității. Aceasta va reprezenta o provocare enormă pentru ca toate aceste aspecte să meargă mână în mână într-un cadru global, universal și unic care să se aplice tuturor țărilor, indiferent că sunt sărace sau bogate. Însă trebuie să avem reușită în acest domeniu. Noul cadru ne oferă o nouă oportunitate pentru a reconduce eforturile globale, pentru a ajuta mai bine țările în curs de dezvoltare, în vederea unor societăți durabile și inclusive și pentru a-și asigura responsabilitatea pentru propriile lor eforturi. De multe ori se spune că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru celălalt este nu să-i arăți care sunt bogățiile tale, ci să-i dezvălui care sunt propriile lui bogății. Elementul central pentru acest proces de după 2015 va fi acela de a finanțării și mai pe larg mijloacele de implementare. Sunt de acord cu domnul Juncker, care spunea că toate statele membre ar trebui să-și sporească eforturile pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului și pentru a ajunge la cel puțin 0,7% din PNB pentru ajutorul pentru dezvoltare. Statele membre și-au luat angajamentul să îndeplinească acest obiectiv până în 2015, însă din păcate acest lucru nu se poate realiza. Trebuie să recunoaștem uh, care sunt problemele economice în Europa în ultimii ani și cu toate acestea aș vrea să cer statelor membre să-și uh, respecte angajamentele pe care le-au luat în acest sens. Pentru a putea spori impactul ajutorului pentru dezvoltare, ar trebui să valorificăm din plin potențialul eficienței ajutorului, a coordonării între donatori și a mecanismelor de combinare. Mai mult decât atât, trebuie să ne ajutăm partenerii pentru a le crește resursele naționale, inclusiv, de exemplu, printr-o bună guvernanță, printr-o mai bună gestiune financiară, lupta împotriva evaziunii fiscale și printr-un sistem de taxare eficient și corect. Trebuie să utilizăm toate instrumentele financiare inovatoare și să implicăm alți parteneri potențial pentru a ajunge la o creștere durabilă și la muncă decentă. Noul cadru trebuie să includă mediul de afaceri, societatea civilă și cetățenii în general. Doar în felul acesta fiecare își poate juca rolul și vom avea reușită. Uniunea va trebui să-și mențină rolul de lider pentru a avea o agendă ambițioasă pentru o solidaritate globală și responsabilitatea de a asigura un viitor durabil și inclusiv pentru toată lumea. Ajung la cea de-a doua prioritate a mea și anume aceea de a lansa și negocia un cadru post-Cotonou și de a întări parteneriatul strategic cu Africa. Acordul actual de la Cotonou este acordul nord-sud cel mai important din lumea întreagă. Este un succes pe marginea căruia trebuie să construim mai departe. Țările ACP sunt în continuare importante pentru noi, poate mai mult decât niciodată, și întrebarea care se pune este cum să um, programăm cooperarea noastră pe viitor. Noul cadru va trebui să țină cont de noile realități și să reflecte rezultatele procesului de după 2015. Nu poate fi doar o simplă continuare a ceea ce se întâmpla în trecut grupul țărilor ACP se gândește deja la noi modalități pentru viitor și Europa trebuie să facă același lucru. Avem nevoie de un parteneriat puternic cu țările ACP și să se țină cont de toate principiile fundamentale, cum ar fi, de exemplu, valorile fundamentale și să se țină cont de realitățile specifice din acele țări și din regiune. Trebuie să dezbatem împreună, să vedem cum putem duce mai departe parteneriatul nostru. Și un prim pas ar fi acela al unei consultări largi și a unui proces de dialog pentru anii viitori. A treia prioritate ar fi aceea de a contribui pentru a îmbunătăți coerența politicilor. Lumea este din ce în ce mai interdependentă din punctul de vedere al păcii și securității, al energiei, a schimbării climatice, a agriculturii sau a comerțului. O mai mare coerență între politicile noastre externe și interne este o absolută necesitate și cooperarea pe care o oferim partenerilor noștri trebuie să meargă dincolo de un simplu ajutor pentru a include și elemente cum ar fi știința, sănătatea, educația, chestiunile de tineret sau de sex, mobilitatea laborală și multe altele. În cadrul Uniunii trebuie să reflectăm acest lucru în felul în care concepem și urmărim politicile noastre. Președintele Juncker a acordat o atenție deosebită reîntăririi coerenței acestor politici în interiorul Comisiei și structura noii comisii și acordul asupra metodelor de lucru alături de înaltul reprezentant, vicepreședint și ceilalți colegi și comisari pot îmbunătăți sinergiile și eficiența politicilor noastre. Eu unul îmi voi aduce contribuția în mod personal la aceste sinergii. Politica de dezvoltare trebuie să fie văzută alături de politica comună externă și de securitate, ajutor umanitar, politici de migrație și comerț, pentru a menționa doar câteva dintre ele. Dacă sunt confirmat pe postul de comisar, voi încerca să îmbunătățesc coerența politicilor pentru dezvoltare și aceasta în strânsă cooperare cu un altul reprezentant și vicepreședinte. Voi insista asupra unui proces de monitorizare a principalelor inițiative pentru a începe dezbateri uh, timpurii și a avea un dialog permanent cu ceilalți colegi și comisari pentru a ajunge la o analiză profundă și a mi-aduce contribuția la toate inițiativele individuale care pot apărea. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, 83% din europeni consideră că este important să îi ajutăm pe cei care se află în țările în curs de dezvoltare. 61% dintre ei consideră că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să crească și 70% din europeni consideră că ajutând țările în curs de dezvoltare, aceasta le aduce beneficii și lor. Pentru a menține această susținere puternică, va trebui să arătăm că, cum funcționează politicile de dezvoltare și să facem ca rezultatele noastre colective să fie mai vizibile. Iată de ce doresc să am o abordare care să țină cont de rezultate pentru a arăta că merită să facem o investiție chiar și de un euro. Următorul an va fi anul european al dezvoltării și aceasta este o oportunitate de aur pentru a ne lua un angajament clar față de cetățenii noștri și le explica cum funcționează politica de dezvoltare. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, dacă sunt confirmat pe postul de comisar, voi încerca să am o cooperare continuă cu Parlamentul atât uh, prin respectarea angajamentelor în ceea ce privește dialogul strategic și structurat și încercând să am și un dialog informal cu dumneavoastră. Un astfel de dialog este esențial pentru Europa pentru a avea o capacitate de influență în noul cadru de dezvoltare global de după 2015 și pentru ca Uniunea să vorbească cu o singură voce și să susțină o singură viziune. Aștept cooperarea cu dumneavoastră pentru a realiza toate aceste